Doamnelor și domnilor, dragi colegi, conform articolului 87a, alineatul 3 din regulamentul de procedură, Comisia ECON a adoptat o moțiune de rezoluție privind regulamentele delegate ale Comisiei referitoare la standardele tehnice de reglementare pentru acordurile indirecte de compensare, obligația de compensare, registrul public, accesul la uh, localuri de tranzacționare, contrapartidele nefinanciare, tehnicile de atenuare a riscului pentru uh, tot ce privește derivatele extrabursiere și cerințele pentru contrapartidele centrale. Termenul de depunere a amendamentelor este la ora 12, miercuri 6 februarie și votul va avea loc joi. Trecem acum la vot. Conformitate cu ordinea de zi, trecem la votul raportului domnului Papa Stamkos. Măsuri în domeniul uh, agriculturii cu privire la um, favoarea insulelor mici din Marea Ege, Domnule Atkins, cu privire la regulament. Da, domnule președinte, aș vrea să transmiteți un mesaj înainte ca președintele Parlamentului și președintele Hollande să plece din Parlament cu privire la dificultățile pe care le avem începând cu 1 aprilie de a ajunge la Strasbourg uh, în timpul sesiunii, pentru că autoritățile Air France au anulat toate zborurile de la, de la Paris Charles de Gaulle la Strasbourg. Poate că președintele, înainte să plece din Strasbourg, ar putea, cu un jetul său privat, să fie atenționat asupra acestei, acestui mic detaliu. Domnule Atkins, ați fost coordonator în Comisia pentru regulament de procedură și știți că acesta n-a fost deloc o o mențiune cu privire la regulamentul de procedură. Mai verificăm acum uh, votul în bloc. Primul vot avem un compromis, amendamentul număr 48. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Astfel sunt uh, rezolvate toate celelalte amendamente și trecem la votul uh, textului astfel modificat. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu privire la rezoluția legislativă, avem un amendament acum 49. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au votat toți? S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Papa Stamcu. Iar acum trecem la raportul Mato Androver cu privire la măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, documentul A70321 pe 2011 și verificăm propunerea de regulament. Avem un Amendament 115 ca și compromis. cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la votul uh, propunerii astfel modificate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În uh, rezoluție avem acum un amendament la alineatul 1, numărul 116. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abține. Se adoptă. Trecem atunci la rezoluția legislativă în totalitate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Mato Androver. Ordinea de zi cere acum votul raportului Filip de Bacăr, îmbunătățirea accesului la finanțare a IMM-urilor, a 71 pe 2013. Avem un amendament, numărul 20, 34, pe părți, prima parte, cine pentru? Partea cine împotrivă, spune președintele. Abțineri. Se adoptă partea a doua, cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Votăm acum la rezoluția în totalitatea sa. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului de Bacar. Le urez tuturor colegilor poftă bună acum și vă rog să părăsiți hemiciclul cât de repede cei care vor să meargă direct la pauza de prânz pentru ca să le permitem colegilor care vor să ia cuvântul la explicațiile de voc să o să-și exprime opinia în liniște. Trecem la explicațiile de vot mai întâi la raportul Papa Stamkos și va începe doamna Zanichi.